Pan președinte. Domnul președinte. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei înaltului reprezentant al Uniunii Europene, doamnei Ashton, în legătură cu statul de drept în Rusia. Aș dori să dau cuvântul în numele doamnei înalt reprezentant, doamnei Gheorii, Vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor, ca urmare a solicitării doamnei uh, Ashton, este președinția, președinția ungară este cea care va, o va înlocui în această de, dezbatere. Doamna Ashton, după cum probabil știți, călătorește în nordul Africii și în Orientul Mijlociu în această săptămână. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați abordat această situație a drepturilor omului și a statului de drept în Rusia, pentru că în ciuda unor uh, semnale foarte pozitive din partea președintelui Medvedev anul trecut, situația drepturilor omului în Rusia și mai ales în regiunea Caucazului de Nord continuă să ne îngrijoreze în continuare. Violență, hărțuire, intimidare împotriva activiștilor, avocaților și a jurnaliștilor independenți, Uh, suscită temeri și îngrijorări. Numărul de cazuri este mult prea mare. Atacurile brutale împotriva jurnaliștilor ruși Oleg Kashin și Anatoli Adamciuk și împotriva activistului de, pentru protecția mediului Constantin Fetisov reprezintă câteva elemente care ne amintesc de climatul de nesiguranță și de intimidare um, cu care se confruntă jurnaliștii, activiștii și apărătorii drepturilor omului în munca lor de zi cu zi. În ciuda unor asigurări la nivelul cel mai înalt, și sunt rare ori aduși în fața justiției și condamnați. Răspunderea pentru violență și intimidare împotriva apărătorilor drepturilor omului, dați-mi voie să menționez cazurile doamnelor Estemirova, Politkovskaya, Baburova, cazul domnului Markelov și mai există și multe alte cazuri, e bine, acest lucru reprezintă un test important pentru independența și eficacitatea sistemului judiciar din Rusia. Atâta vreme cât aceste cazuri vor rămâne nerezolvate, va exista în continuare o ambianță de impunitate. Însă, există totuși câteva evenimente pozitive. Ar trebui poate să menționez acum decizia din partea primăriei orașului Moscova de a autoriza manifestații și demonstrații pașnice care până anul trecut erau interzise. Spre exemplu, în articolul 31 sau, spre exemplu, o altă manifestație, ziua răzbunării. Noi salutăm această decizie. În același timp, primim în continuare rapoarte despre arestarea arbitrară a unor a celor care demonstrează în mod pașnic, uh, arestarea liderilor opoziției uh, care participă la astfel de demonstrații peste tot în Rusia. Și iată că acest lucru suscită mari îngrijorări. Libertatea de exprimare, libertatea de a se reuni, libertatea de asociere reprezintă precondiții pentru dezvoltarea societăților moderne. Și toate aceste libertăți sunt înscrise în Constituția Federației Ruse și toate fac parte din angajamentele pe care Rusia și le-a asumat în momentul în care a devenit membra Națiunilor Unite, membra OSCE și a Consiliului Europei. Uniunea Europeană lansează un apel Rusiei pentru a-și respecta angajamentele documentele și pentru a garanta aceste drepturi cetățenilor săi. Președintele Medvedev a cerut uh, Consiliului pentru Drepturile Omului să examineze cazul kodorkovski lebedev și Magnitsky. Salutăm această decizie. Uniunea Europeană mm, uh, și-a exprimat în mod clar îngrijorările în ceea ce privește modul în care aceste cazuri au fost uh, au fost uh, administrate. Președintele Medvedev a luat de multe ori cuvântul împotriva ceea ce el numește nihilismul legal care există în Rusia și Uniunea Europeană este gata să susțină Rusia în eforturile sale de a depăși această situație și de a-și reforma sistemul judiciar. Suntem convinși că o modernizare reală necesită o respect deplin pentru statul de drept și pentru aplicarea concretă a, sistem- a legislației iar în acest context, activitățile concrete au fost deja pregătite. Spre exemplu, uh, realizarea unui sistem de apel Uh, pentru uh, tribunalele civile și criminale uh, în Rusia, în cooperare strânsă cu administrația Consiliului Europei. Suntem gata să conlucrăm cu Rusia pe această temă, pe tema proceselor legate de corupție, pe tema respectării Convenției de la Haga. Această situație este îngrijorătoare, mai ales în cacazul de nord și e nevoie de acțiuni urgente. Salutăm noua strategie pentru dezvoltare economică și socială și eforturile depuse de uh, Uh, deputatul Cloponin. Însă încă mai e nevoie de multe eforturi pentru a ajunge la un răspuns corect față de provocările pe care le suscită teroriștii care uh, comit acte de barbarie împotriva civililor. Faptul că există în continuare imunitate, impunitate în uh, Cecenia, acest lucru reprezintă o sursă de teroare și de îngrijorare uh, în regiune și de îngrijorare pentru noi. Bineînțeles, aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața, care și-au pierdut viața din cauza profesiilor, din cauza lor. Uh, aducem un omagiu tuturor celor care au fost uh, curajoși, suficient de curajoși în așa fel încât să nu se lase intimidați în uh, angajamentele lor față de libertate și față de drepturile omului. Per ansamblu, domnule președinte, Există totuși semnale pozitive în ceea ce privește situația drepturilor omului în Rusia. Și vedem că acest lucru uh, reprezintă o sursă de speranță, însă nu s-au uh, obținut îmbunătățiri concrete, suficiente. Însă nu trebuie să fim uh, descurajați, pentru că Uh, numărul important de cazuri care ajung în fața CEDO reprezintă, de fapt, o încurajare pentru Rusia pentru a-și uh, dezvolta și modifica legislația în ceea ce privește drepturile omului. Bineînțeles, noi suntem angajați într-un uh, dialog serios cu Rusia pe tema drepturilor omului și Rusia, bineînțeles, acceptă acest dialog, dar în același timp continuă să critique toate neajunsurile care mai există în Uniunea Europeană. Noi vom continua acest angajament pentru care nu există nicio altă alternativă. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum vom uh, da cuvântul oratorilor din partea grupurilor politice. Mai întâi din partea PPE are cuvântul domnul Schopflin. Uh, thank you, President, Minister Commissioner. Uh, those who know Russia. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnă Relațiile cu uh, Rusiei, cu restul lumii, sunt afectate de faptul că ei nu uh, respectă toate principiile și angajamentele pe care și le-au asumat. Uniunea Europeană uh, are de-a face cu Rusia și trebuie să țină cont de foarte multe elemente de interferență politică, corupție și ocazional de acte de violență. Relația între Rusia și Vest se bazează pe lipsă de transparență și de responsabilitate în ceea ce privește cetățenii din Rusia, ei, viețile acestora sunt uh, guvernate de uh, încălcarea drepturilor omului. Uniunea Europeană nu are altă alternativă decât să trăiască cu această situație în care este o interfață între această zonă în care se respectă drepturile și Rusia unde nu se respectă drepturile. Mulțumesc, domnul Adrian Severin, în numele SND. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, modelul uh, împărțirii putere între stat și societate determină conținutul deciziilor politice, în timp ce previzibilitatea procesului de luare de decizie și calitatea deciziilor sunt garantate uh, de sistemul judiciar independent. Uniunea Europeană și Rusia ar putea colabora doar dacă modelurile lor de împărțire a puterii, uh, mecanismele de de decizie și cele judiciare sunt compatibile. Realizarea unei astfel de compatibilități uh, poate fi rezultatul, doar rezultatul cooperării, încrederii în crearea de interoperabilitate și nu uh, în, prin acuze. Rusia face parte din Consiliul Europei și a semnat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Consiliul Europei este cel care are competență pentru a evalua modul în care funcționează democrația și statul de drept în Rusia. De aceea Uniunea Europeană trebuie să lase Consiliul Europei să um, atingă împreună cu Rusia un spațiu comun de securitate și justiție. Având în vedere că Uniunea Europeană Uh, este în curs de aderare la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, trebuie să-și folosească viitorul statut de parte la această convenție pentru a accelera convergența și interoperabilitatea cu Rusia în domeniul democrației și drepturilor omului. Cu ani în urmă, doamnelor și domnilor, când Parlamentul European avea doar un pic mai multă putere decât în ONG militant, uh, folosea retorica acuzărilor Ehm, astăzi, după Lisabona, suntem o instituție politică puternică și acest lucru ne impune pragmatism eh, și reținere. Nu trebuie să ne lăsăm conduși de, ehm, de sentimente, și, dar trebuie să ne apărăm și valorile. Nu putem să fim și judecători și eh, procurori în același timp. Nu putem acționa pe eh, baza unor zvonuri sau în funcție de ce ne spun grupurile de interes să, trebuie să avem o abordare matură să, ă, dar și fermă și deschisă. Aceasta este cea mai bună armă pe care o putem avea în dialogul cu Rusia acum ă, când cetățenii ne-au cerut să dezvoltăm ă, un parteneriat strategic cu Rusia și nu să luăm de la capăt războiul rece. Are cuvântul acum doamna Oiuland domnule președinte. noi considerăm rusia a fi un partener important al uniunii europene de aceea ne așteptăm din partea rusiei să respecte uh, obligațiile internaționale ce îi revin și să implementeze uh, drepturile prevăzute în constituție și să le garanteze pentru toți cetățenii. este evident că libertățile uh, și încălcările libertăților și a drepturilor omului reprezintă ceva cotidian în rusia și vedem că peste 300.000 de cetățeni au emigrat din rusia Rusia în străinătate doar anul trecut și vedem uh, cum investițiile uh, sunt dificile în uh, acest context. Autoritățile uh, Rusiei trebuie să ia măsuri. Constituția rusă prevede o bază pentru un sistem multipartit, însă, în fapt, este un sistem cu un singur partid și aș dori să uh, rog pe reprezentanta Consiliului care sunt măsurile, care sunt sancțiunile care vor fi aplicate împotriva Rusiei și împotriva autorităților Rusiei care sunt în mod direct responsabili de abuzuri împotriva drepturilor omului și de nerespectarea statului de drept. Uniunea Europeană, în politicile sale, trebuie să fie coerentă față de partenerii săi și ar fi, am fi discreditați dacă nu am uh, apăra Uh, valorile noastre în același fel peste tot, în toate țările cu care avem uh, relații de parteneriat. E nevoie de îmbunătățiri concrete din partea Rusiei și până când nu se va face acest lucru, va trebui să luăm măsuri. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum din partea verselor, domnul Schulz. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Federația Rusă, în ciuda unei constituții foarte bune, nu este în continuare un stat de drept. Constituționalitatea și realitatea sunt foarte diferite. Lipsesc uh, ipotezele elementare ale unui sistem de justiție liber și ale unei prese libere. Libertatea și dreptatea se găsește la Strasburg, se spune în mod sarcastic. Există foarte multe plângeri care ajung la Strasburg din uh, Rusia. Ei nu, cetățenii ruși nu au încredere în uh, propriul sistem de justiție, care nu este just. Acest lucru îl dovedește și numărul mare de apeluri. Domnul Medvedev și domnul Putin, doi juriști care se află în, la conducerea Rusiei, doresc să lupte împotriva nihilismului uh, care există în Rusia, pe care îl uh, văd ei că există acolo. Nici un tribunal din Rusia nu uh, se încumetă să dea vreo sentință fără să discute cu uh, structurile de conducere. Acest lucru uh, discreditează acest stat și prejudiciază statul de drept. Acest lucru este clar și în ceea ce privește uh, sistemul de justiție. Daniel Kin uh, nu a beneficiat de sentințe corecte. Uh, Protokovski și Lebediev uh, au uh, fost de asemenea judecați pe nedrept. Toate aceste uh, sentințe au fost date prin, cu influență de la vârf. Justiția din Rusia încorporează statul și îl reprezintă pe acesta. Însă atunci când este vorba despre clarificare și repercusiune, vorbim întotdeauna despre fapte politice. Jurnaliștii trăiesc într-un climat de frică și uh, ei se tem să-și mai uh, desfășoare activitatea. Un, Malinchi, un avocat care a dezvăluit fapte de corupte, a ajuns în, închis, uh, a ajuns în închisoare și este a murit pentru că nu a putut să beneficieze de asistență medicală corespunzătoare. Se dorește ca uh, Rusia să fie modernizată, însă uh, pe acest drum trebuie făcute alt gen de progrese. Trebuie să se garanteze drepturile cetățenilor și, uh, de asemenea, trebuie să se respecte angajamentele făcute uh, față de OCSE și de celelalte instituții europene. Democrația trebuie să fie dezvoltată trebuie să aibă loc alegeri libere, care să nu fie influențate de Duma uh, rusă și, de asemenea, campania electorală trebuie să fie corectă, ea trebuie să ofere aceleași șanse tuturor candidaților. Mulțumesc! Domnul Charles Tannock, din partea ECR. Domnule președinte, Rusia este un partener important pentru Uniunea Europeană dar nu putem să pretindem că Rusia este o adevărată democrație cu stat de drept. Au fost uciși ziariști apărători drepturilor omului și aceste crime nu au fost elucidate. Um, de ce este tolerată Rusia ca membra Consiliului Europei? E o întrebare bună. Este evident că Kremlinul uh, contează pe legitimizarea democratică a guvernului său, uh, dar Wikileaks a dovedit faptul că Rusia este adevărat stat mafiot și totuși uh, noi acceptăm în continuare guvernul autoritar din Rusia. Există la Curtea pentru Drepturile Omului peste 27.000 de cazuri doar din Rusia. Un judecător uh, rus cere guvernului britanic să dea prizonierilor britanici dreptul să voteze. Uh, iată de ce, după părerea mea, Consiliul Europei uh, își pierde legitimitatea internațională. Din păcate, mulți britanici, inclusiv politicienii, consideră că Regatul Unit trebuie să se regândească dacă mai dorește să facă parte din această organizație. Mulțumesc! Ați vorbit prea rapid, spune domnul președinte. Interpreții au avut dificultăți. Mr. Bruno Golniș. Domnul Bruno Golniș are cuvântul. How long, Mr. President? Combien de temps, s'il vous plaît? Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Un minut? Domnule președinte, Parlamentul crede că poate să dea Rusiei lecții în ceea ce privește drepturile omului, dar ar fi mai bine să ne uităm mai întâi în curtea noastră decât să ne uităm mai întâi în grădina vecinului. Domnul uh, Tanok vorbea de Assange, fonda, întemeitorul uh, site-ului Wikileaks. Eu nu împărtășesc acțiunile sale. Știm foarte mult că de săptămâni de zile există o cerere din partea Suediei de extradare uh, care a fost adresată Marii Britanii. Deci știm că acesta ar putea să, fie, uh, să ajungă până la urmă în uh, Statele Unite și se pare că acest uh, domnul Assange a fost acuzat de viol, dar uh, uh, se pare că de fapt și de drept prima doamnă cu care a avut relații sexuale s-a plâns de faptul că s-a rupt prezervativul și cea de-a doua doamnă de fapt pretinde că se luaseră mm, medicamente. Dar întrebarea este cum ar fi putut această doamnă să fie violată de domnul Assange dacă ea singură s-a dus în bărbatul domnului Assange. Uh, domnul președinte, întrerupe. Mă iertați, dar aici noi discutăm despre Rusia, despre statul de drept în Rusia. Iar domnul Golniș ia cuvântul fără microfon. Micro. Ia, ia. Dear colleague, dear colleague. Intervenție în continuare fără microfon. I understand. Vă înțeleg uh, ce spuneți dumneavoastră, dar noi pe ordinea de zi discutăm situația din Rusia, deci îmi pare foarte rău. Nu ar trebui să schimbăm subiectul discuției chiar în mijlocul unei dezbateri. Îmi pare foarte rău. Următorul orator. Sunt, trecem acum la runda oratorilor în nume propriu. Mai întâi, doamna Ria Omenreuten. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dezbaterea de astăzi vine, de fapt, de unde? Din faptul că cei care se află la conducerea Federației Ruse, domnul Medvedev, spre exemplu, au subliniat faptul că e nevoie de modernizare a statului de drept în Rusia și constatăm că există foarte multe exemple concrete care de fapt reprezintă o frână în calea modernizării. Domnule președinte, în momentul în care analizăm corupția, Uh, corupția care nu face decât să crească. Chiar dacă există o legislație nouă în uh, această privință sau dacă ne uităm la faptul că uh, militanții pentru drepturile omului sunt arestați, uh, chiar și cei care au primit premiul Saharov. Uh, plecând de la aceste elemente, domnule președinte, este evident că e nevoie de modernizare. Și dacă împreună cu Rusia reușim să discutăm despre un parteneriat în favoarea modernizării și dacă împreună cu Rusia vom ajunge la un rezultat, este foarte ciudat că în documentul pentru parteneriatul pentru modernizare există doar câteva fraze uh, consacrate statului de drept. De aceea, domnule președinte, eu cred că e nevoie de mai multă expertiză în acest domeniu și uh, cu siguranță că acest lucru va fi făcut în cadrul raportului uh, Parlamentului European pe tema Rusiei. Vom lăsa un apel în așa fel încât să se încurajeze statul de drept. Mulțumesc, domnul Fleckenstein. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, îmi pare rău că dezbaterea noastră de astăzi a ajuns așa din scurt pe ordinea de zi astfel încât înaltul uh, reprezentant nu a putut fi prezent aici. Doamna Catherine Ashton uh, în uh, lunile trecute a lucrat împreună cu Consiliul la votul intern privind partenerii noștri strategici, deci și Rusia. A dorit să îmbunătățească această relație și acest acord. Poziția noastră ar fi trebuit să fie mai fermă și nu ar fi trebuit să ducem această dezbatere în lipsa ei. Pentru că niciun partener strategic nu este mai aproape de noi, uh, din punct de vedere geografic, uh, decât Rusia și și din punct de vedere istoric uh, stau lucrurile în mod similar. De aceea vreau să atrag atenția asupra programului de lucru pe care l-au stabilit coordonatorii um, Parteneriatul pentru Modernizare de parte rusă cât și de parte comunitară. Acest program de lucru comun pentru modernizare conține niște abordări și inițiative importante, iar uh, evoluția statului de drept dorește a fi susținută prin acesta. Este calea corectă pentru a sprijini parteneriatul nostru și pentru a ne folosi cu adevărat de el mai ales pentru a-l face util pentru cetățeni. Inițiativa pentru modernizarea Rusiei, cu aceasta, președintele rus uh, a oferit posibilitatea partenerilor internaționali să colaboreze în mod fructuos cu Rusia. Deci haideți să profităm de această posibilitate. Colegii mei au uh, spus deja acest lucru. Modernizarea trebuie să fie durabilă și nu se poate să discutăm numai despre o modernizare tehnologică în acest context, ci trebuie să vorbim și despre o modernizare economică economică și despre uh, principii ale unui stat de drept pe care uh, cetățenii să se poată baza trebuie să ne putem baza pe cadrul statului de drept, trebuie să avem curajul să investim uh, în inovație. Deci haideți să profităm de această mână care ne-a fost întinsă și să ajutăm Rusia să pornească pe acest drum al modernizării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Frankenstein, domnul Protasievici, pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și ceilalți colegi care au luat cuvântul înaintea mea, sunt de acord cu această declarație evidentă. Pentru Uniunea Europeană, Rusia este un partener strategic, nu numai în ceea ce privește securitatea internațională, dar și dezvoltarea economică. Și atunci este evident că suntem direct interesați de ce se întâmplă în țările din vecinătatea noastră și din vecinătatea Rusiei și situația este deosebit de îngrijorătoare. Numai 3% dintre cetățenii ruși cred că au vreo influență asupra vieții politice din țara lor. Și mulți sunt convinși că nu pot să-și apere drepturile și 82% dintre ei nu au încredere în legislația în vigoare în Rusia. Este un peisaj foarte trist, foarte sumbru al situației din Rusia. De aceea este foarte important pentru noi ca aceste evoluții uh, pesimiste să nu continue. Statul de drept este un subiect esențial pentru modernizarea instituțiilor din Rusia și trebuie să acordăm suficientă atenție a ceea ce se întâmplă în Rusia și țările vecine. Domnul Galer, un minut. Stimați colegi, pe lângă colaborarea în domeniul economic, cât și, în, și colaborarea în ceea ce privește eliminarea provocărilor globale, se ajunge la concluzia că principiul statului de drept în Rusia reprezintă întotdeauna un, o temă de discuție. Am discutat foarte mult despre stabilitate în ultimele săptămâni și am definit ce nu este stabilitatea, nume în structurile autoritare. Însă, în același timp, în cazul Rusiei, e clar că stabilitatea nu poate să există atâta timp cât uh, justiția nu este independentă uh, și activiștii pentru drepturile omului sunt urmăriți și intimidați. Tocmai de aceea, după părerea mea, este întotdeauna bine să discutăm despre această problemă. Sper că în relațiile operative pe care le vom avea cu Rusia vom reuși să discutăm cu partenerii ruși despre aceste teme. Trebuie să le explicăm rușilor că își pun în pericol propria independență și democrația atâta timp cât principiul statului de drept nu este garantat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem acum la uh, procedura Catch the Eye. Domnul Chelam. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, Zeci de activiști și de jurnaliști au fost uciși în Rusia. Magniții, Mirova Politovskaya. Și există impunitate generală, pentru că niciun vinovat nu a fost adus în fața justiției sau condamnat. Atâta timp cât autoritățile nu dau dovadă de dorința de a pedepsi pe cei vinovați și nu doresc să existe transparență, ei devin complice a acestor crime. Și în ce privește cazul Khodorkovsky-Lebedev, uh, judecătorii au spus că verdictul nu uh, a fost uh, unul hotărât de ei, ci le-a fost dictat de către um, autoritățile politice. Rusia ar trebui să dea dovezi serioase că vrea să întărească statul de drept în Rusia. Faptul că autoritățile rusești au uh, devenit imediat uh, um, enervate la ideea unor uh, interdicții de vize și interdicții de călătorie în Europa dovedește că avem mijloace de presiune asupra lor. Mulțumesc, domnul Watson, acum. President. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, mulți dintre noi din acest parlament Considerăm că Rusia face parte din marea familie a națiunilor europene și am sperat că după căderea zidului de la Berlin, Rusia se va apropia de Uniunea Europeană. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Conducătorii actuale ai Rusiei și-au ales propria cale și această cale ne deranjează foarte tare, mai ales pe aceia dintre noi care doresc libertate, democrație și stat de drept pentru poporul rus. Comisarii prezenți aici au mai multă experiență decât oricare dintre noi în relațiile cu Rusia și cu siguranță că această experiență va continua. Sper că Comisia să facă presiune asupra înaltului reprezentant ca să adopte o politică severă față de orice stat care încalcă valorile dragi nouă. Haideți să uh, discutăm despre comerț și despre drepturile omului, așa cum trebuie, dar să nu permitem liderilor, liderilor lor să-și spele banii în sistemul bancar al Europei, să-și educe copiii în școlile și în universitățile noastre și să-și petreacă vacanțele în stațiunile noastre. Dacă aplicăm aceste principii tuturor liderilor autoritari din lume, vom reuși să ne îndreptăm către o politică externă etică. Doamna Hautala. Uh, președinte. Sunt de acord cu colegii care spun că avem nevoie de măsuri inteligente în uh, ceea ce privește regimurile autoritare care încalcă drepturile omului. Dați-mi voie să-i întreb pe reprezentanții înaltului reprezentant dacă sunt dispuși să ia măsuri împotriva celor care încalcă drepturile omului uh, într-o manieră precum cea care a fost indicată în rezoluția Parlamentului de la 15 decembrie, o rezoluție prin care ceram interzicerea, interzicerea vizelor și de asemenea înghețarea conturilor în cazul celor 60 de persoane care au fost implicate în cazul Maninski vor exista miniștri de externe curajoși care să urmeze această inițiativă? Și, într-adevăr, stimați reprezentanții ai înaltului reprezentant, dacă va fi, se va dovedi faptul că uh, judecătorul care a judecat cazul Kordokovski a urmat uh, indicațiile de la Moscova, acesta va fi și el uh, tras la răspundere, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Rusia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene. Este un stat în care tradiția democratică nu este prea îndelungată. Și putem să spunem că uh, Rusia în continuare încearcă să aplice principiile democratice se luptă acolo împotriva islamismului și tocmai de aceea forțele de securitate în Rusia au o importanță maximă. Poate că acesta este motivul pentru care standardele din Rusia, diferite de ale noastre, sunt atât de dificil de uh, evaluat. Dialogul nostru cu Rusia trebuie să fie unul cât se poate de concret, trebuie să pornească de la premisa că sistemul din Rusia trebuie să se îmbunătățească, însă în același timp nu trebuie să discutăm într-o altă manieră decât ca aceea pe care am adoptat-o în cazul unui pre, prieten partener. Ideea noastră comună trebuie să fie pacea în Europa. Domnul Tarrant. Thank you. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că domnul Schulz a redactat o rezoluție unde există argumente și concluzii viabile. Dar nu sunt sigur că am înțeles sensul rezoluției domnului Fleckenstein, căci dacă, potrivit regulamentului de procedură, nu mai pot să pun o întrebare, atunci nu mai înțeleg. Ce a spus el că ar trebui să ne uh, abținem din a susține această rezoluție sau din potrivă? Așa ar dacă mi s-ar putea răspunde la această întrebare. Domnule Frankenstein, doriți să răspundeți? I didn't listen. Sorry. Nu am ascultat, îmi pare rău. Ca, but I come back to you I'm, I'm give Mr. Tarand the chance to repeat his question. Atunci îi dau o, oportunitate domnului Taran să repete întrebarea. Vă rog, domnule Taran. Domnule Frankenstein, eu n-am înțeles foarte bine ce sugerați dumneavoastră. Să votăm pe uh, rezoluția scrisă de Werner Schulz și alții sau ne cereați să ne abținem din a adopta această rezoluție la această sesiune plenară. Domnul Frankenstein. I will vote for the... Eu unul aș vota pentru această rezoluție. Thank you. Uh... Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Nu am mai cerut nimeni altcineva cuvântul în cadrul procedurii catch the eye și atunci uh, dau cuvântul uh, doamnei reprezentante, a înaltului reprezentant, doamna ministru. Aveți cuvântul. Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați din Parlamentul European, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pertinente menționate în timpul dezbaterii. Sunt de acord cu uh, preocupările exprimate aici de mulți dintre dumneavoastră. Cred că Uniunea Europeană în întregime va trebui să menționeze aceste preocupări la toate nivelurile în relațiile cu interlocutorii ruși. Nu trebuie să ne sfim, să vorbim direct, pentru că avem probleme concrete. Dacă vor să acționeze ca parteneri strategici, și cred că suntem un partener strategic al Rusiei, trebuie să uh, fim pregătiți și unii și alții să ne ocupăm de probleme spinoase. Vreau să vă spun că m-am bucurat mai ales de două lucruri în această discuție. În primul rând, că nimeni nu a pus la întrebare, la îndoială faptul că Rusia este un partener strategic important al Uniunii Europene. Și în al doilea rând, m-am bucurat de faptul că în această sală a existat un acord larg în legătură cu crearea unei democrații de pline și a unui stat de drept care nu au fost încă duse la bun sfârșit în Rusia și există încă multe probleme legate de funcționarea democrației în Rusia. Am să uh, prezint toate chestiunile menționate în alte reprezentante, vicepreședinte a Comisiei, ca să continuăm să aducem soluții prin diferitele mijloace pe care le avem la îndemână. Cred că în 24 februarie, când reprezentanții guvernului rus vor veni la Bruxelles, vom avea o nouă ocazie să ne repetăm preocupările. Trebuie să mai adaug faptul că Rusia este un punct permanent pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Externe și cred că știți că ă, multe dintre consiliile de anul trecut au fost dedicate uh, discutării problemelor cu partenerii strategici și cred că s-a întâmplat acest lucru și în septembrie anul trecut și domnul președinte Van Rompuy cu siguranță va repeta aceste discuții în cursul acestui an. Aș vrea să răspund direct câtorva deputați care au adresat întrebări specifice. Mai întâi, doamnei Hautala. Înaltul, înalta reprezentantă și vicepreședinta a Comisiei a primit textul rezoluției Parlamentului din decembrie anul trecut și l-a luat foarte în serios. Situația lui Sergei Magnitski și a Verei Trifonova trebuie să fie anchetate așa cum se cuvine. Și Consiliul de Afaceri Externe va acorda o atenție deosebită acestor cazuri. Continuăm să ridicăm aceste preocupări la diferite niveluri, de două ori pe an în consultările pe drepturile omului, dar și la summituri. Cerem Rusiei să își respecte angajamentele internaționale. Consiliul de Comerț trebuie să se ocupe de eventuale sancțiuni și acestea trebuie să fie folosite cu măsură în baza unor probe clare. În primul rând trebuie să solicităm Rusiei să desfășoare o anchetă completă. Pentru doamna Omen Reuten, dacă îmi permiteți, drepturile omului, după cum am spus, deja stau în centrul negocierii noului acord și vor fi tratate din multe aspecte, din multe perspective. Vom cere Rusiei să respecte drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor ce fac parte din minorități. Aceste elemente reprezintă un element, un, o parte esențială a viitorului acord. Doamnă președinte, stimați deputați, în concluzie dați-mi voie să rezum ce am uh, spus până acum. Statul de drept și independența sistemului judiciar trebuie să rămână o parte integrantă din sistemul de modernizare în curs de desfășurare în Federația Rusă. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să susțină Rusia în aceste eforturi libertatea de exprimare, de întâlnire și de asociere reprezintă bazele tuturor democrațiilor occidentale. Rusia trebuie să își respecte obligațiile juridice pe care și le-a asumat ca membru al Consiliului Europei, ONU și OSCE. Caucazul de Nord rămâne o sursă de preocupări profunde și de îngrijorare pentru noi. Trebuie să încurajăm Rusia să caute o soluție durabilă la această problemă și la alte probleme din regiune. Este important să ținem cont de faptul că, în ciuda preocupărilor și a provocărilor cu care se confruntă Rusia la ora actuală, au existat și anumite evoluții pozitive. Și trebuie să-l credem pe președintele Medvedev și să ne angajăm într-un dialog serios cu Rusia pe tema drepturilor omului. Trebuie să urmărim îndeaproape situația din Rusia. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile foarte valoroase și în alta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei vă va răspunde în timp util. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la ora 12 Joi, joi președintele rectifică, votul va avea loc joi la prânz, sesiunea se suspendă până la 12.